domeniul tineretului educației, dar și în alte domenii. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru participarea de astăzi. Mă bucură faptul că avem ocazia să ne întâlnim. Donc, uh, uh, Îți mulțumesc. Sidonia, acum că ați ascultat aceste prezentări introductive despre subiectul întâlnirii noastre de azi după amiază, și o prezentare, o vedere de ansamblu a bugetului european, a constrângerilor politicii europene și după ce ați ascultat și concluziile studiului cabinetului de luat, ați putut constata că în general, bugetul european și politica europeană și prioritățile statelor membre trăiesc în lumi diferite. Am încercat să avem obiective comune europene, mai ales cele incluse în strategia numită strategia de la Lisabona, însă a existat foarte puțină coordonare între acțiunile întreprinse la nivel european și cele aplicate la nivel național. Consiliul European, șefii noștri de stat și de guvern au hotărât pentru anul 2010 să, ca până în anul 2010, mă scuzați, să aibă o economie care să fie cea mai competitivă din lume cu o favorizare a tehnologiilor celor mai recente, a cercetării, a dezvoltării, cu um, un, un um, sector al învățământului superior foarte bine plasat. Însă, aici era vorba despre favorizarea competențelor naționale și, prin urmare, proiectele urmau să fie finanțate din bugetele naționale. Și studiul cabinetului de luat uh, în cele patru țări a arătat că politica națională dusă de guvernele respective nu a ținut cont de obiectivele din strategia de Alisabona. Lisabona. Și este evident că, acum că suntem mai ales în 2010, că această strategie a eșuat. Acum șefii de stat și de guverne vor să repete figura cu strategia Europa 2020 și au obiective, să spunem oarecum, asemănătoare. În primul rând, e nevoie de mai multă disciplină bugetară și apoi își fixează obiective comune pentru anul 2020. Dar dacă nu vrem să înregistrăm un nou eșec, atunci trebuie să ne schimbăm metoda de lucru. Și parlamentele trebuie să conlucreze mai mult, iar Parlamentul European, în mod special, trebuie să coopereze cu parlamentele naționale. Acum dau cuvântul celor din sală printre numeroasele țări prezente, vreau să salut delegația din Bundestag, care are deosebit de mulți membri prezenți astăzi, pentru că am spus nu mai mult de patru membri din fiecare parlament național, dar printr-o coincidență fericită, Bundestagul este reprezentat astăzi la Bruxelles de mult mai mulți membri care, bineînțeles, au venit ca să participe și la alte reuniuni. Avem acum șase reprezentanți din Bundestag și în special pe domnul Klaus Hagemann, care este vicepreședinte al Comisiei Bugetare din uh, Subcomisia pentru Chestiuni Europene din Bundestag. Ne-au spus că tocmai nu pot să stea mult timp pentru că trebuie să participe și la alte reuniuni și atunci propun să le dăm cuvântul imediat Domnul Hagman, dacă dorește, sau altcineva. Domnule vicepreședinte, vă rog. Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi din Parlamentul European, mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o delegației din Bundestagul German. Permiteți-mi să încep cu o întrebare, pentru că tematica pe care ați oglindit-o pe care ați subliniat-o dumneavoastră ne preocupă și pe noi. Am uh, <clears throat> discutat-o și cu vicepreședintea dumneavoastră și anume cum anume să putem face ca colaborarea dintre Parlamentul European și Parlamentele naționale să funcționeze astfel încât să avem un mai eficient control al executivului Poate se pot face și anumite propuneri în acest sens uh, în urma unor uh, lucrări în uh, grupuri de lucru pentru că acest instrument să poată fi utilizat în mod eficient atât în parlamentele naționale vis-a-vis -vis de guvernele lor, cât și aici la nivel european. Mulțumesc așadar încă o dată pentru invitația de a participa la această reuniune. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mi-ați pus o întrebare și cum veți pleca foarte repede, prefer să răspund imediat. Ceea ce va permite poate și altor persoane care doresc să ia cuvântul să reacționeze la opinia mea. Dumneavoastră m-ați întrebat cum putem concret să avem o metodă de lucru în comun. astfel încât să avem uh, posibilitatea de a lucra mult mai eficient decât uh, în cadrul unei întâlniri unice care are loc o dată pe an. Eu lansez o idee foarte simplă. În urmă cu câteva zile, Comisia Europeană a propus următoarele. Pentru a coordona mai bine politicile bugetare naționale, fiecare guvern ar trebui să prezinte la Bruxelles uh, uh, proiectul preliminar de buget, care să fie analizat de Consiliul Ministrilor de Finanțe cu un aviz din partea Comisiei Europene și, dacă acest aviz este favorabil, guvernul respectiv va putea să prezinte acest proiect preliminar de buget uh, Parlamentului Național. Nu știu ce părere aveți despre această procedură. Pot exista mai multe obiecții și deja au fost formulate critici. Eu însumi am fost ministru de bugete în Franța și eu nu-mi închipui că Comisia de Bugete din Parlamentul francez sau Ministrul Finanțelor din Franța ar accepta un asemenea control prealabil asupra propriului său buget. Personal, aș sugera ca parlamentele să fie primele care participă la această coordonare. În majoritatea parlamentelor noastre are loc o dezbatere care este diferită de dezbaterea înaintea votului bugetului. În Franța se numește o dezbatere de orientare generală. În general, anul bugetar corespunde anului civil, de pe 1 ianuarie până pe 31 decembrie. Și, în general, în primăvară are loc o dezbatere de orientare generală și votul asupra bugetului se face în toamnă. Așa se întâmplă și cu bugetul european. Și atunci mă întreb de ce nu am putea ajunge la un numitor comun în ce privește aceste dezbateri de orientare generală. Poate că am putea să le organizăm în același timp. Ar exista două zile de lucru. O primă zi de lucru în care dezbaterea are loc în comun între Parlamentul Național și Parlamentul European și o a doua zi în care dezbaterea are loc numai în cadrul parlamentelor naționale. Fiecare rămâne acasă, dar bineînțeles că acum e simplu să discutăm împreună pentru că avem metode de comunicare moderne. Deci am dezbate împreună despre aceste orientări generale. Noi, cele 28 de parlamente. Numai ideea organizării acestei dezbateri are avantaje evidente. În primul rând, am luat hotărâri pe baza acelorași ipoteze economice despre valoarea euro, despre costul unui baril de petrol, despre um, alte asemenea variante. În prezent, fiecare țară membră are propriile sale ipoteze economice pentru a face calculul bugetului. În funcție de cine este ministrul bugetului, de exemplu. Dacă am organizat această dezbatere, am avea ipoteze economice identice. Apoi, în cadrul acestui exercițiu în comun, fiecare va putea să aibă ocazia să se exprime și să spună cam care este viziunea sa despre bugetul european, care, bineînțeles, că trebuie să respecte această disciplină bugetară sau, de exemplu, viitorul pact de stabilitate și de creștere, pentru că este evident că el va evolua. Dar niște reguli comune vor persista. Iată cum în bugetul meu am de gând să finanțez politicile comune care trebuie să pregătească viitorul. Așa va putea să fie discursul fiecărui reprezentant al unui parlament național. E vorba despre acele obiective care au fost prestabilite de șefii noștri, șefii noștri de stat și de guvern. Deci, aceste obiective trebuind uh, transpuse în fiecare buget național, atunci ar fi bine să ne începem lucrările bugetare împreună. Cum spuneam, acest lucru prezintă beneficiul de a uh, permite dispariția acelor ziduri imaginare care există între parlamentele naționale între parlamentele noastre, care fac ca politica să se facă diferit de la un stat membru la altul. Dacă încercăm să avem o asemenea întâlnire, o asemenea procedură, fără să existe vreo obligație juridică, ar fi un schimb de opinie, așa cum este cel de azi însă mi se pare o procedură simplu de organizat și care ne-ar permite să avem un prim efort de coordonare, de comparare a politicilor noastre bugetare. Și atunci am fi siguri că toate parlamentele noastre sunt asociate de la bun început în discuțiile bugetare. Și în momentul votului vom vedea cum fiecare dintre aceste parlamente a ținut cont de concluziile pe care le-am tras în urma acestei dezbateri. Acum mai sunt și alte persoane care vor să ia cuvântul. Delegația Italiei este bine reprezentată și domnul Garavalia, din partea Senatului Italian, a cerut cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Stimate domnule președinte, dragi colegi, în numele Senatului italian doresc să vă mulțumesc pentru această posibilitate de dialog, iar intervenția mea se va axa pe sinergiile posibile între bugetul european și bugetele naționale și apoi pe dezbaterea care a avut loc în cadrul uh, Comisiei Bugete a Senatului privind viitorul bugetului european. La primul punct, suntem de acord cu domnul Lamassoure Studiul a arătat că uh, Uniunea Europeană este un uh, gigant juridic și bugetar, ceea ce reduce posibilitatea unor sinergii extrem de strânse, pentru că nu există un uh, volum suficient de resurse și studiul nu a identificat niște forme semnificative de coordonare între modul în care sunt folosite fondurile și coordonarea la nivel național, pentru că, uh, în general, fondurile cheltuite la nivel național sunt separate și vedem în interviurile realizate de Deloitte că bugetele naționale se concentrează pe uh, randamentul național și mai puțin pe, și pe informațiile de la nivel național decât pe uh, nivelul european. Bugetul național este anual, iar bugetul european este multianual cu niște uh, resurse mult mai rigide. Iată niște divergențe care uh, fac uh, ca coordonarea să fie foarte dificilă. Sigur că mm, și instrumentele nu sunt suficiente. Metoda deschisă de coordonare este un instrument destul de slab pentru că nu oferă o constrângere, la fel și orientările generale de politică economică. Sigur că propunerea de a avea o dezbatere preliminară în comun este interesantă Trebuie să avem un punct de plecare uniform în ceea ce privește politicile economice și bugetare și ar fi un mare progres. Poate că contextul în care ne aflăm acum de reducerea a cheltuielilor nu este cel mai potrivit. Uh, sigur că uh, am putea obliga diferitele ministere să prezinte uh, priorități într-un mod mai detaliat, concentrând veniturile pe acele sectoare care beneficiază și de fonduri europene. Acest lucru ar permite în încurajarea utilizării tuturor sinergiilor posibile. Italia este un uh, contributor net la bugetul european și acest lucru ne-ar putea permite să avem uh, cea mai bună utilizare posibilă a resurselor transferate. Uh, în calitate de comisie responsabilă de bugete din partea Senatului și a Camerei italiene să se analizeze sinergiile eventuale între politicile naționale și politicile implementate pentru bugetul european, plecând de la cazul specific al Italiei. În cadrul Comisiei responsabile de bugete din Senat am avut o, o dezbatere privind bugetul comunitar și am evidențiat uh, situația din ultimii zece ani, uh, integrarea în zona euro, și situația din statele membre. Într-adevăr, convergența așteptată nu a fost realizată. Există zone unde uh, se continuă acumularea de deficite ale balanței comerciale și alte țări care au surplusuri comerciale acumulate. Dacă această convergență nu se va atinge, menținerea unei monede unice ar putea fi amenințată de aceea, convergența trebuie să fie o prioritate pentru bugetul comunitar în următorii ani, odată cu întărirea fondurilor adresate competitivității și convergenței. Creșterea acestor fonduri trebuie realizată. Ne așteptăm la așa ceva. Dacă luăm cazul Greciei, înțelegem cât de importante sunt aceste aspecte constituționale pentru Europa, chiar dacă uh, unele state membre au intervenit cu niște venituri în afara bugetului comunitar, salvarea Greciei este, rămâne o operațiune europeană, cu caracter european și bugetul european nu poate face față în mod corect riscurilor de acest gen și este mai probabil ca bugetul european, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, să fie uh, să sufere o modificare semnificativă în următorii ani și invit Comisia responsabilă de bugete de la Parlamentul European, așa cum s-a spus mai devreme, să mm, consacre o zi de lucru pe aceste teme, implicând și parlamentele naționale pentru perspectivele de viitor. Domnul președinte, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această contribuție extrem de interesantă. Acum, domnul Careș care, domnul Careș, care reprezintă um, Parlamentul francez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această reuniune extrem de utilă și interesantă într-un moment, așa cum ați spus și dumneavoastră, foarte um, dificil de criză. Fiecare dintre noi uh, înțelege importanța deciziilor care vor fi luate în, următorii, în următoarele luni. Vă mulțumesc pentru că știu că nu este întotdeauna ușor să se facă propuneri precise și dumneavoastră ați făcut acest lucru prin intermediul uh, documentului dumneavoastră. Uh, acest text ne poate ajuta să reacționăm. Vă împărtășesc opinia, cred într-adevăr că există două exigențe pe care fiecare stat european ar trebui să le aplice și anume primul, sigur, ar fi curățarea, între ghilimele, a finanțelor publice, este un imperativ evident. Și al doilea, menținerea creșterii, pentru că în sancțiunile pe care piețele le aduc anumitor țări, sigur că există problema deficitului, dar există și uh, problema perspectivei de creștere, care este mult prea slabă în Europa, mult prea scăzută. Iată problema majoră. Concilierea acestor două obiective este dificilă, pentru că până în prezent, uh, și s-a spus deja acest lucru, aceste două obiective nu au fost conciliate în mod satisfăcător și convergența economiilor la nivel european nu a avut loc, nu a fost cu adevărat creată și atunci trebuie inventate niște noi instrumente. Iată unul pe care l-ați sugerat dumneavoastră și sunt de acord ei bine, unul din aceste instrumente poate fi bugetul european. Cred că există o capacitate de intervenție puternică din partea Europei și de care este nevoie pentru a susține această creștere europeană. S-au făcut mai multe propuneri, poate că este numai opinia mea personală, dar o putem introduce acum în dezbatere și am putea ajunge până la o fiscalitate proprie la nivel european pentru buget. Al doilea punct pe care l-ați abordat se referă la coordonare. Și aici acest aspect este imperativ. Este clar că lipsa unei coordonări bugetare nu mai poate fi suportată, nu mai poate fi tolerată astăzi. Trebuie să avansăm pe drumul către această coordonare, sigur, trăgând învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și înțelegând de ce nu a fost operațională această coordonare până acum. Și cum există și propunerea Comisiei uh, Uh, probabil că ea nu a fost întotdeauna bine înțeleasă. Poate și pentru că nu a fost bine explicată întotdeauna, Și iarăși o părere personală, nu sunt șocat de această propunere, dar este adevărat că în uh, țara mea ea a fost rău primită. Unele persoane au văzut aici o atingere adusă suveranității naționale. Însă este clar că trebuie să avansăm însă pe această linie a coordonării și ă, tocmai aici ă, propunerea dumneavoastră mi se pare interesantă. Cred că oricare va fi mecanismul ales, parlamentele naționale trebuie să fie mult mai implicate. Aceasta este o condiție sine qua non pentru mine. Și în acest plan propunerea pe care o înaintați, această idee a unei conferințe interparlamentare desfășurate anual pe aceste subiecte, mi se pare relevantă, pertinentă și ar permite depășirea unei serii de reticențe ca cele care au fost exprimate în țara mea față de poziția Comisiei. Cred că este o cale potrivită și cred că parlamentarii francezi, chiar dacă nu vorbesc în numele lor aici, ei bine, cred că parlamentarii francezi vor fi sensibili la această propunere. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Fiindcă îi avem printre noi pe prietenii noștri din Germania, aș dori să fac o observație. Tocmai s-au exprimat reprezentanții a trei parlamente Germania, Italia și Franța, cele mai mari economii din zona euro și din Europa continentală. Aceste țări se află într-o situație foarte diferită din anumite puncte de vedere, mai ales în ceea ce privește competitivitatea. Și în ceea ce privește situația externă și situația bugetară. Însă, aceste trei țări au și o boală comună. E vorba de o creștere prea scăzută. Suntem atinși, noi, cele trei țări, adică acele trei economii cele mai importante din zona euro, suntem atinși de anemie, suferim de anemie. În primii șapte ani ai acestui secol, înainte de criză, înainte de criză, repet, în primii șapte ani ai secolului, spuneam mai devreme și repet, acești primi șapte ani au fost cei mai prosperi din istoria umanității pentru întreaga umanitate. Asia a avut 7, 8, 10% creștere pe an. America Latină 6 sau 7, Statele Unite 3. Africa 5%. Și anul acesta, la ieșirea din criză, Africa își regăsește un procent de creștere de 5%. Cele trei țări pe care tocmai le-am citat s-au situat în medie la un procent de 1% timp de șapte ani înainte de criză. Iată boala comună pe care trebuie să o vindecăm. Și totuși aceste trei țări au avut strategii diferite și înțelegem situația prietenilor noștri din Germania. Pentru că atunci când comparăm Germania și Franța, în aceeași perioadă, în Germania s-a decis să se facă niște eforturi susținute, în Franța s-a decis să nu se mai facă eforturi. Dar peste 10 ani, nemții nu au primit nicio recompensă suficientă a acestor eforturi. Germania a redevenit țara cea mai competitivă din lume, primul exportator din lume împreună cu China, dar bogăția, produsul național brut din Germania are o creștere mult prea lentă. Șomajul nu scade și potențialul de creștere pe următorii zece ani chiar după ce se va termina criza, conform economiștilor, rămâne destul de slab și în jurul procentului de 1%. Franța nu a făcut aceleași eforturi și a pierdut competitivitatea, dar a ajuns la o rată de creștere dezamăgitoare. Nu voi evalua eforturile Italiei, însă Italia în primii șapte ani ai uh, secolului a avut o creștere de practic zero în timp ce restul lumii avansează cu mare rapiditate. Și acesta este, aceasta este provocarea pe care o avem în față, pentru că atât timp cât nu vom regăsi un ritm de creștere de 2,5-3% pe an pe mai mulți ani, nu vom putea să ne restabilim finanțele politice, nu ne vom putea finanța sistemele de pensii, nu ne vom putea finanța competitivitatea de mâine. Și aici este nevoie cu adevărat de schimburi de experiențe între noi și de discuții, pentru că ne confruntăm cu o problemă științifică. Care este politica economică potrivită? Care este acel policy mix, acel mix de politici care este cel mai potrivit pentru următorii ani? Sigur că trebuie să luăm în calcul politica monetară și, bineînțeles, ecuația politică pe care trebuie să o identificăm între noi. Sigur că uh, conducerea unor politici uh, inovatoare nu este lucru ușor. Ei bine, aceasta este boala noastră comună, acestea sunt dificultățile pe care le avem în comun și putem, sigur, în acest cadru să avem schimburi între noi, să, să ne inspirăm de la partenerii noștri din Uniunea Europeană care au știut să reușească mai bine decât noi. Iată câteva observații de ordin personal. Acum după trei reprezentanți din parlamentele naționale, îi dau acum cuvântul unui reprezentant eminent al Parlamentului uh, European, Salvador Gariga, care reprezintă a treia economie a Europei continentale și anume Spania. Salvador. Ce responsabilitate, președinte? În En cualquier caso, también... Ce responsabilitate, domnule președinte. Oricum, Aș dori ca în, să vorbesc și în numele parlamentarilor din Spania care, din păcate, nu au putut uh, participa la această reuniune astăzi pe baza reducerilor bugetare operate și și acest lucru are, după cum bine uh, vedeți, efect. De aceea aș dori să vă expun uh, poziția noastră comună. Suntem perfect de acord cu expunerea domnului președinte la măsuri. Este vorba de orientările bugetare. Ar fi, într-adevăr, important pentru ca și parlamentarii de acasă să înțeleagă în ce măsură există o contradicție puternică între obiectivele comune și obiectivele comunitare și resursele care sunt puse la dispoziție pentru a atinge aceste obiective. Aceste obiective au fost adoptate la nivelul Consiliilor Europene, iar apoi au fost explicate și la nivel național, în urma acestor consilii. Apoi s-au asumat angajamente, dar nu se explică niciodată în mod suficient ce dotare bugetară are Europa pentru a atinge aceste obiective. Cunosc situația, am fost deputat și în Parlamentul spaniol și așa cum spunea și colegul din Italia, deseori ne întrebam, ei bine, cât costă aceste angajamente europene. Și n-am întrebat uh, însă cât ne costă sau care e până la urmă țelul acestora, pentru că am împărtășit aceste deziderate. O îmbunătățire a cooperării dintre Parlamentul European și cele naționale <clears throat> ar uh, duce la o mai bună explicare a priorităților. <clears throat> Și de aceea uh, trebuie să vorbim în acest context și de instrumentul de flexibilitate, ceea ce uh, face să existe uh, discuții aprinse și cu Consiliul, de exemplu 10 milioane suplimentare în cadrul instrumentului de flexibilitate. <clears throat> ceea ce face să fie necesare însă în același timp mai multe resurse și pentru fondul de solidaritate. Bine, aceasta este procedură bugetară <clears throat> la nivelul um, european, însă și parlamentele naționale trebuie să înțeleagă acest lucru și să ne sprijine. Pentru că fondurile noastre, așa cum spunea și domnul Lamasur, reprezintă doar uh, o dotare, un transfer din partea Ministerelor de Finanțe de la nivel național care se află sub controlul parlamentelor naționale. Așadar, avem nevoie de parlamentele naționale din ce în ce mai mult. Dacă <clears throat> Comisia Europeană dorește să uh, evalueze bugetele europene, acest lucru va duce la anumite conflicte, dar acest uh, lucru nu ar avea sens decât dacă vom, va avea loc în prealabil ceea ce a propus domnul Lamassur și anume această dezbatere de o orientare politică și dacă va exista această sau dacă nu va exista această coordonare continuă între Parlamentul European și cele naționale, acest lucru va duce la anumite rețineri, la obiecții și poate nu în ultimul rând la a arăta cu degetul pe unul și pe altul. De aceea cred că pot spune și în numele parlamentarilor uh, spanioli că ideea propusă de domnul Lamassoure este una bună și ar trebui sprijinită de toți parlamentarii. Alors, nous avons, euh... Mulțumesc. Salvador. Printre noi se află și președintele Comisiei de Finanțe Publice și a bugetelor din dieta poloneză și am onoarea să-i dau cuvântul. Domnul Kazimir Kleina. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni, pentru că cred că problema coordonării bugetelor și a prevenirii eh, crizei financiare reprezintă unul dintre uh, aspectele cele mai importante uh, și anume e rolul care ne revine până la urmă și la nivel național. În Polonia există o dezbatere pe toate aceste teme, în special faptul că am reușit să traversăm această criză cu mai puține probleme decât uh, alte state membre, dar știm că problemele ne pot afecta pe toți, inclusiv și uh, Polonia în viitor. De aceea suntem uh, interesați de toate aceste idei despre prevenirea acestor probleme în viitor. Eu cred că orice inițiativă de a preveni uh, o criză financiară, la fel uh, și chestiunea disciplinei bugetare, reprezintă uh, chestiuni foarte importante și cred că acele țări care nu dau dovadă de disciplină bugetară s-ar putea să fie și sancționate atât de către Uniunea Europeană, dar și de instituții financiare internaționale. Dar dacă vor exista sancțiuni, vrem ca acestea să fie corecte, pentru că recent uh, Comisia Europeană menționa, de exemplu, suspendarea plăților din cadrul fondurilor structurale sau a fondului de coeziune. Eu cred că astfel de sancțiuni ar fi inacceptabile pentru că, în practică, ar afecta uh, statele cele mai uh, sărace. De aceea, eu cred că în acest domeniu ar trebui să elaborăm alte mecanisme. Nu ne împotrivim sancțiunile, dar acestea ar trebui să afecteze toate statele membre, indiferent de uh, fondurile europene la care apelează. De asemenea, ne interesează și strategia 2020, uh, în special îmbunătățirea competitivității europene, iar aici uh, cercetarea și dezvoltarea ar trebui să fie prioritatea noastră în viitor. Eu cred că este drumul cel bun, dar trebuie să ne reamintim că pe termen lung, în practică, acest lucru ar putea să însemne că anumite state membre sau regiuni din uh, Europa uh, să se dezvolte mai repede, iar altele să rămână în urmă. De aceea, cred că ar trebui să analizăm această situație și să nu ne orientăm doar spre centrele uh, urbane importante, astfel încât uh, aceste centre de cercetare să fie răspândite în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, cred că coordonarea bugetelor naționale cu bugetul european reprezintă un considerent major. Președintele ne-a atras atenția asupra unor aspecte ale problemei domenii care ar putea fi coordonate la nivel bugetar, dar și la nivelul investițiilor, uh, există deja. De exemplu, în Polonia, dar și în alte locuri, am fost afectați de inundații. Și cred că, la nivelul programelor bugetare, ar trebui să ne coordonăm și anumite uh, investiții în domeniul protecției mediului sau a preveni catastrofele naturale, astfel încât investițiile care sunt făcute într-o țară să nu fie duplicate altundeva. Ideea este așadar să facem ca acțiunile noastre să fie cât se poate de eficiente. La fel și în domeniul infrastructurii de transport sau uh, a chestiunilor care vizează uh, securitatea energetică la nivel european. În mod evident, <clears throat> coordonarea bugetară este importantă Dar trebuie să ținem cont și de faptul că principiul subsidiarității impune ca Uniunea Europeană să nu înlocuiască acțiunile autorităților de la nivel național. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să complementeze, să acțiunile de la nivel național, astfel încât să ne putem consolida și bugetele. Sperăm așadar că și în viitor vom putea dezbate chestiunile specifice în ceea ce privește coordonarea problemelor bugetare la nivelul Uniunii Europene. J'en profit pour vous dire que nous avons été... Mulțumesc, domnule președinte. Profit pentru a vă spune că am fost cu toți impresionați de performanțele economice ale Poloniei în 2009. Este singurul stat al, membru al Uniunii Europene care și-a putut menține o creștere pozitivă. Și sigur că sperăm să putem să imităm exemplul dumneavoastră și să uh, avem performanțe mai bune în acest an. O altă țară care are un model de creștere care reușește să depășească dificultățile este Suedia. Domnul Göran Fern va avea acum cuvântul din partea grupului Socialiști și Democrație uh, în Parlamentul European. Mulțumesc! Nu vorbesc în calitate de reprezentant al Suediei, uh, uh, mai ales că grupul meu politic este în opoziție în Suedia, sperăm că nu pentru mult timp, dar deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o dezbatere foarte interesantă aici și cred că trebuie să ne concentrăm pe uh, acest moment uh, care poate fi creat, un moment de evoluție care poate fi creat uh, în această situație, pentru că deseori o criză duce la niște idei noi și asta ar trebui să încercăm să facem și noi astăzi. Sigur că criza a adus o nouă dezbatere privind bugetul european, acest lucru este clar. Uh, unele perspective sunt mai interesante, altele sunt mai dificile. Am văzut că uh, ministrul de finanțe uh, al Marii Britanii, al Regatului Unit, în prima zi când a preluat funcția, a amenințat că va uh, avea un vot uh, uh veto împotriva bugetului european. Sigur că atribuirea unor uh, competențe privind impozitele la nivel european nu este soluția pentru moment. Uh, în grupul socialiștilor și democraților din Parlamentul European am început să lucrăm uh, în intern uh, la un uh, document de politică privind reforma bugetară care a dus la o dezbatere foarte interesantă cu delegațiile noastre naționale. Sigur că problema este că într-o criză avem tendința să uh, avem nevoie de o cooperare europeană mult mai mult decât înainte pentru crearea de locuri de muncă, pentru acțiuni de stabilitate financiară. Uh, și avem nevoie de cooperare europeană și uh, datorită dezvoltării generale a societății reflectată în tratatul de la Lisabona, datorită mondializării, a schimbărilor climatice și altor tendințe de acest gen. Deci, în ciuda restricțiilor financiare, statele membre continuă să aloce uh, din ce în ce mai multe competențe Uniunii Europene, uh, mai multe competențe, dar nu și o creștere a resurselor, a veniturilor. Și dacă vă uitați la aceste atribuții, atribuții, politica externă și de securitate, politica privind schimbările climatice, politica privind migrația și afacerile interne. Sunt politici foarte scumpe care implică cheltuieli. Și sigur că putem spune că dacă avem aceste priorități noi atât de importante, ar trebui să renunțăm la cele vechi, însă problema este că atunci când astfel de țări membre spun, uh, fac această sugestie, de exemplu spun să se renunțe la politica agricolă comună sau să se reducă de la politica agricolă comună, alte state se opun. Uh, unele state spun să se reducă politica de coeziune, pentru că atunci când statele se îmbogățesc, nu mai au nevoie atât de mult de politica de coeziune. Însă, în același timp, Uniunea Europeană continuă să se extindă și să accepte membrii mai săraci. Deci nu avem o soluție aici chiar dacă facem parte din uh, grupuri politice diferite, împărtășim în mare parte viziunea prezentată de domnul președinte. Uh, în documentul nostru de reformă privind politica bugetară propunem mai multe lucruri. Să ne concentrăm pe o creștere a calității cheltuielilor, inclusiv simplificare, eficiență, trebuie să facem mai mult cu mai puțin și trebuie să ne concentrăm pe acest lucru mai mult decât în trecut. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe complementaritatea între bugetele naționale și Uniunea Europeană. O mai bună coordonare a acțiunilor noastre. Trebuie să ne axăm pe politici politicile unde valoarea adăugată a Uniunii Europene este mai substanțială, cercetare și dezvoltare, investițiile transfrontaliere în energie și alte aspecte. Haideți să ne concentrăm pe acestea. De asemenea, trebuie să ne axăm și pe uh, economia, pe, pe realizarea de economii la nivel național. Dacă um, înființăm o agenție europeană într-un anumit domeniu, ar trebui să uh, reducem administrația existentă deja din acel domeniu. Dar acest lucru nu se întâmplă și cred că mm, și parlamentele naționale trebuie să fie conștiente de necesitatea de a identifica noi modalități de economisire la nivel național și european. De asemenea, trebuie să analizăm mai bine posibilitățile de cofinanțare, ca de exemplu parteneriatele public-privat, utilizarea băncii europene de investiții într-un mod mai creativ, și alte soluții pe care le-am putea aplica și sigur ar trebui să discutăm noi metode de uh, creare de venituri, uh, inclusiv taxe pe tranzacțiile financiare, taxe ecologice. Trebuie să renunțăm însă, sau putem renunța la, ideea unui sistem european de impozitare, pentru că nu va funcționa. Uh, s-a spus acum câte, câte, câțiva ani că trebuie, să, că trebuie să respectăm prerogativele fiscale naționale și acest lucru trebuie făcut. Dar ceea ce ne îngrijorează, și aceasta este observația mea finală, este faptul că statele membre par să aibă rezerve să plătească pentru aceste noi competențe care au fost încredințate Uniunii Europene prin intermediul bugetului european, însă sunt gata să, plecă, să plătească prin, să financeze prin alte mecanisme, mecanisme speciale pentru schimbările climatice, mecanisme speciale pentru criza financiară și economică, uh, mecanisme speciale ca uh, fondul de dezvoltare, pentru ajutorul pentru dezvoltare, mecanisme care sunt uh, care sunt mai puțin transparente, care sunt mai puțin, care implică o responsabilitate democratică mai scăzută și care sunt mai dificil de gestionat. Și acest lucru ne îngrijorează. Iată ideile pe care le am și sigur că este nevoie să ne întâlnim mai uh, frecvent, într-un mod mai organizat, la nivel european și la nivel național, pentru a... Uh, și această modalitate, și acest, um, uh, acest demers ar putea ajuta la obținerea rezultatului pe care îl așteptăm. Mulțumesc! Îmi permit să fac o ilustrare a ceea ce tocmai a spus uh, Göran Fern. Guvernele noastre sunt în situația de a lua un anumit număr de decizii pe care deseori le aprobăm, dar în condiții care scapă oricărui control parlamentar. Și nu putem aproba procedura. Sigur, putem fi de acord pe fond în calitate de parlamentari aleși de cetățeni pentru a aplica Constituțiile naționale și tratatul european, care este Constituția noastră europeană, nu putem să uh, acceptăm acest lucru. Și vă dau două exemple. Un exemplu uh, în privința cheltuielilor și un exemplu în privința veniturilor. În ceea ce privește cheltuielile, în Consiliul European din ianuarie, când s-a vorbit despre lupta, politica de combatere a schimbărilor climatice și în urma eșecului conferinței de la Copenhaga, Consiliul European a decis să implementeze o propunere pe care o făcuse Uniunea Europeană înainte de Copenhaga, în ipoteza în care Copenhaga avea să fie o reușită și care consta în oferirea unei asistențe țărilor în curs de dezvoltare în combaterea schimbărilor climatice prin intermediul unui ajutor european de 2 miliarde și jumătate de euro. Și Consiliul European a decis, și noi am aflat acest lucru printr-un comunicat de presă, Consiliul European, în înțelepciunea sa, a decis în 2010 să acorde, deci începând cu 2010, 2 miliarde și jumătate de euro țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Și această sumă va fi renoită și în 2011 și în 2012 și apoi va crește. Sigur că atunci când am auzit acest lucru am fost puțin surprinși și când m-am informat mai bine, mi s-a spus, nu, asta nu e treaba dumneavoastră, pentru că nu e vorba de bani din fondurile europene, e vorba de bani din fondurile naționale, din bugetele naționale. Și atunci, între noi, între guverne, și mi s-a spus că între noi, între guverne, s-a ajuns la un acord să împărțim aceste fonduri pe baza unui coeficient pe care l-am hotărât împreună. E un coeficient care depinde de produsul național brut din statele membre. Și s-a negociat acest coeficient de repartizare. Iată, un exemplu de decizie luată de conducătorii noștri la Bruxelles, care scapă oricărui control parlamentar european și mi-e teamă că scapă și controlului parlamentelor naționale, în majoritatea cazurilor. În orice caz, în cel mai bun caz, fiecare parlament național va fi probabil aprobat acea mică cotă națională care intră în această politică generală, însă pentru a evalua efectele acestei politici nu contează ce, cu cât a contribuit Franța, Slovenia, etc., ci ceea ce ne interesează este rezultatul global al, acestui, al acestei politice. Iată o cheltuială importantă, o politică importantă care nu este supusă controlului parlamentar nici la Bruxelles, nici la nivel național. Un alt exemplu. Cred că 21 sau 22 de state membre din 27 au trimis detașamente militare în Afganistan. Niciun parlament nu are controlul parlamentar politic asupra politicii în, legate de uh, trupele trimise în Afganistan. Fiecare, fiecare autorizează separat acest lucru. Asta pe partea de, de cheltuiele. Acum partea de venituri. Am aflat cu bucurie și cu ușurare că în data de 9 mai, guvernele noastre au căzut de acord asupra unui plan de salvare financiară cu implementarea unei punerea în aplicare a unei rezerve financiare sub forma unei capacitate de uh, împrumut comună de 750 de miliarde de euro repartizată între capacitățile de uh, împrumut naționale, 440 de miliarde, capacități de împrumut de la Fondul Monetar Internațional, foarte bine, și 60 de miliarde capacități de împrumut ale Uniunii Europene. Citind tratatele, ne-am dat seama că tratatele permiteau Uniunii Europene să împrumute în calitate de Uniune Europeană și atunci Comisia Europeană va putea face un împrumut, sigur dacă este necesar, dacă are nevoie. Deci poate împrumuta 60 de miliarde de euro pentru a veni în ajutorul unui stat care s-ar confrunta cu dificultăți excepționale. Aceste 60 de miliarde de euro nu vor apărea nicăieri, în niciunul din bugete nu vor apărea nici în bugetul european și nu vor apărea nici în bugetele dumneavoastră naționale. În bugetele naționale veți avea numai acea parte din, cel, uh, din cele 440 de miliarde care vizează țara dumneavoastră și formula juridică pe care a găsit-o Consiliul European pentru a pune în aplicare această rezervă această capacitate de împrumut de 60 de miliarde de euro elimină orice control parlamentar și acest lucru nu este acceptabil. Un motiv suplimentar pentru a lucra împreună și pentru a ne asigura că coordonarea bugetară permite în același timp respectarea caracterului complementar al deciziilor luate privind bugetul european și bugetele naționale, dar și realizarea unui adevărat control parlamentar, democratic, cu dezbatere publică, vot, prezentare în fața opiniei publice prin intermediul mass media a unei serii de decizii care au consecințe bugetare importante și care, să spunem, sub presiunea urgenței cu care ne confruntăm, pentru că nu pun sub semnul întrebării bunăvoi, bună credința guvernelor, însă din cauza acestor situații de urgență se aplică niște proceduri obscure care nu sunt satisfăcătoare pentru noi și care trebuie readuse la o situație normală. Îi dau acum cuvântul reprezentantului Camerei Deputaților din Italia, Comisia de Bugete. Vă mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Lamasur pentru faptul că a organizat reuniunea de astăzi, care mi se pare foarte utilă. Acum că am venit aici la Bruxelles și cu alte ocazii, sunt ferm convins că trebuie neapărat să avem o sinergie mai mare între bugetul european și bugetele naționale. Chiar dacă nu e vorba numai despre politicile pentru creșterea economică. S-a vorbit despre principiul de subsidiaritate și am mai auzit și înainte că nu trebuie să existe o duplicare a acțiunilor naționale și la nivel european. Principiul de subsidiaritate trebuie să fie văzut și în sens invers pentru că uh, eu cred că trebuie făcut la nivel supranațional ce nu poate fi făcut la nivel național și nu este un simplu joc de cuvinte. Am ajuns astăzi într-o situație în care concurența și competitivitatea la nivel mondial fac să avem nevoie de politici de creștere economică care nu pot decât să fie desfășurate la un nivel supranațional atunci când domnul Lamasur a reamintit faptul că în primii șapte ani ai acestui secol s-a um, înregistrat o perioadă prosperă și că statele naționale cele mai puternice, decât, deși dacă ar fi să vorbim despre Italia, trebuie să spun statele mai puțin uh, uh, slabe, dar tocmai aceste state nu au reușit să obțină ratele creșterii economice care să fie măcar comparabile cu ratele creșterii economice din alte continente. Și eu cred că ar trebui să tragem niște învățăminte din această analiză. Dacă ar mai exista speranța că fostele, uh, orgolioasele, vechile state naționale ar mai putea să facă față concurenței globale, atunci Cred că cu toții, și nu va exista nici o excepție, cu toții vor fi foarte dezamăgiți, foarte deziluzionați. De aceea cred că cu toții trebuie să vedem ce putem să facem la nivel comunitar, la nivel european, ținând cont, bineînțeles, de diferențele care există între diferitele țări, dar eu cred că, datorită eforturilor comune, putem să atingem acest obiectiv de ajunge la un fel de concurență sănătoasă între noi pentru a reuși să avem o competitivitate la nivel european. Avem nevoie de un echilibru al bugetelor naționale, dar nu trebuie să rămânem în situația actuală, pentru că dacă această situație s-ar uh, prelungi, atunci s-ar ajunge la ceea ce spune un proverb din țara mea, dar cred că și în alte țări, atunci când medicul uh, se specializează, atâta timp cât medicul termină să se specializeze, bolnavul poate să moară. Și noi nu vrem să se întâmple așa ceva cu Europa. Mai sunt și alte uh, exigențe care trebuie respectate. Și ceea ce s-a întâmplat cu Grecia ar trebui să ne uh, servească drept învățătură. Există mai multe uh, observații în acest studiu care ne-a fost trimis. Chiar și atunci când faci o lectură de suprafață a proiectului de buget uh, european pentru anul 2011, îți arată că s-a ținut foarte puțin cont de criză. Și nu se ține cont nici de perspectivele financiare viitoare, nici de resursele proprii. De asemenea, ambițiile sunt cât se poate de modeste în ce privește aceste perspective financiare. Și sunt de acord și cu colegul meu, Meravalea, în ce privește Grecia, pentru că este clar că deciziile care au fost luate sunt niște decizii extra-bugetare. Din punctul meu de vedere, nu este vorba numai despre un fapt uh, care ține de contabilitate, căci Chiar și opinia publică de peste tot din Europa a putut să constate că exista o lacună în materie de acțiune europeană uh, la, pentru a ajuta Grecia și pentru a ieși din criză. Și, așa cum a spus și președintele Lamasur și mulți alți colegi, uh, Uniunea nu are resurse adecvate pentru a-și finanța propriile obiective și unele din aceste obiective nu pot fi atinse decât la nivel supranațional, așa cum am mai spus și la început. Deci, dacă vreți ca procesul de integrare europeană să avanseze, atunci Uniunea Europeană are nevoie, trebuie să se doteze și de instrumente financiare pentru a răspunde obiectivelor globale și așteptărilor cetățenilor. pentru că cetățenii vor avea ocazia astfel să își exercite cu adevărat controlul democratic asupra deciziilor luate, fie ele la nivel național sau supranațional. De aceea, crearea unor sinergii mai mari între bugetul uh, Uniunii Europene și bugetele naționale ar putea, cel puțin, în parte să răspundă acestor uh, așteptări. Căci această idee pe care tocmai am enunțat-o mi se pare cât se poate de uh, uh, binevenită. Oricum, pentru a putea face o comparație între diferitele bugete naționale, trebuie să ai niște etaloane similare, niște criterii de evaluare omogene. Și ar fi bine să facem o comparație între cheltuielile directe și obiectivele comune europene, pentru că de multe ori în uh, țările noastre avem de făcut o comparație și între cheltuielile făcute la nivel uh, central, cheltuielile publice și cheltuielile făcute pe plan regional, pe plan local și așa mai departe. Această logică federalistă ar trebui să fie luată în considerare și la nivel federal. De aceea, domnule Lamasur, ajung acum la concluzia uh, uh, prezentării mele. În ce privește prezentarea dumneavoastră de a avea o discuție comună asupra bugetelor, cred că este o sugestie binevenită, pentru că astfel Parlamentul ar reveni din nou în lumina reflectoarelor în ce privește politicile care apoi ar fi aplicate la nivelul național în fiecare stat membru. Deci eu cred că o conferință interparlamentară care să fie un fel de cadru de dezbatere, deci o asemenea, un asemenea cadru la care se participe atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale, pentru că toate au competențe bugetare, ar fi bine să fie organizată și să dea niște linii de orientare în ce privește alegerile pe care le fac uh, statele membre în materie de finanțe publice. De asemenea, aș fi de acord cu convocarea unei conferințe financiare europene de către următoarea președinție prin rotație, președinția belgeană, astfel încât să vedem exact cum poate să se facă împărțirea responsabilităților între bugetele naționale și bugetul european, între venituri și cheltuieli la nivel european, la nivel național și să vedem exact cum trebuie să se exercite controlul democratic transparent asupra acestor bugete ar fi totuși o iluzie dacă Uniunea ar avea această iluzie să ne gândim că mai multă sinergie între bugetele naționale și bugetul european ar duce la uh, stabilirea unui buget comunitar care să corespundă mai mult așteptărilor noastre. Eu cred că există un efect de pârghie Uh, din cauza existenței bugetului comunitar, mai ales pentru investițiile care se fac din bani publici la nivel național. Apoi, ar fi bine ca bugetul comunitar să financeze numai obiective comunitare cu o adevărată valoare adăugată, obiective care nu pot fi să, să fie finanțate la nivel național. De exemplu, în ce privește imigrarea, și vorbesc despre Italia, dar nu suntem singura țară afectată de acest lucru și știți foarte bine că toate țările care se află pe malul uh, Mării Mediterane uh, nu reușesc să se descurce pe propriile picioare ca să facă față imigrației. Apoi, cred că ar fi bine să existe o intervenție financiară din partea Uniunii Europene care să fie eficientă și să fie cu adevărat resimțită de cetățenii europeni. În acest sens, propun să se financeze proiecte și produse europene cu o foarte mare valoare adăugată. Mă gândesc la domeniul sănătății, cercetării, educației, proiecte de infrastructură și așa mai departe, astfel încât să se vadă cu adevărat avantajele cheltuielilor făcute din bugetul european. Sper că această criză cu care ne luptăm acum să fie o oportunitate, deci să devină din negativă pozitivă, astfel încât să fim cu toții convinși, așa cum a spus și președintele la Masur, că Europa nu poate să continue să facă regim de slăbire. Această situație nu mai este suportabilă și deci dacă avem mai multă sinergie între bugetul european și bugetele naționale, atunci cel mai bine ar fi să, ca Europa să-și facă acest cadou. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Stimate coleg, ați făcut o intervenție care a abordat foarte multe subiecte și vă mulțumesc pentru asta și ați subliniat mai ales importanța uneia din recomandările făcute de cabinetul Deloitte și anume de a încerca să se stabilească un sistem de coordonare a finanțelor publice în întreaga Uniune Europeană, finanțele publice naționale, inclusiv bugetul european, apoi finanțele publice ale autorităților locale pentru a se putea stabili for, suma algebrică a bugetelor noastre naționale și impactul asupra conjuncturii economice. Când comparăm rezultatele politicilor economice europene cu rezultatele politicilor economice din Statele Unite, Brazilia, etc., acest instrument lipsește astăzi. Revenit la Parlamentul European, domnul Gheorenț a cerut cuvântul și îl dau pentru că îmi pare rău uh, și mă scuz că mm, atât de târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Am observat așadar că sănătatea individuală a finanțelor condiționează sănătatea colectivă a acestora și după ce am făcut această constatare, înțelegem că status quo-ul nu mai este posibil, trebuie să schimbăm ceva și ați propus o metodă care se bazează pe procedura de screening uh, propusă de Oli Ren și de președintele Barroso. Cred că um, acest lucru răspunde unei exigențe de sinceritate și aș vrea să fac câteva propuneri privind tocmai propunerea dumneavoastră legată de implicarea parlamentelor naționale în această dezbatere înainte de definirea bugetelor, pentru a nu ne pierde timpul. Ar fi o idee bună ca înainte, deci sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și înainte să se facă o analiză a elementelor care pot deranja acest exercițiu. Adică trebuie să facem o listă a tuturor căilor de scăpare, a tuturor căilor de ocultare care au permis statelor membre până acum să ascundă adevărul referitor la bugetele lor, să-l ascundă față de comisie și față de parteneri. Și cred că toți cei care au semnat pactul de stabilitate au dreptul să se bucure de o transparență totală a practicilor bugetare și nu vrem să ni se mai spună că astăzi asistăm la o abandonare a suveranității sau o abandonare a prerogativelor naționale prin intermediul acestei proceduri de screening. Nu e vorba de o abandonare a suveranității, ci uh, o continuare a principiului acceptat prin uh, aderarea la pactul de stabilitate. Cine a aderat la acest pact trebuie să accepte principiul controlului a priori, controlul prealabil. Uh, Așadar, trebuie să facem o listă a tuturor montajelor financiare, adică a tuturor metodelor de ocultare utilizate de autoritățile publice din statele membre. Și cred că mai putem invoca și un al doilea argument pentru a arăta că parlamentele naționale nu pierd nimic, ci din potrivă, sunt în câștig pentru că, așa cum am înțeles procedura și cum ați explicat-o dumneavoastră, cred că putem spune că cele 27 de parlamente și Parlamentul European vor avea un drept de control ex ante asupra situației bugetare, așa cum este ea proiectată în celelalte state și atunci, în mod solidar, trebuie să respecte disciplina bugetară și acest drept de control mi se pare că în acest context vine de la sine. Ultimul element și cred că mai mulți dintre noi au insistat pe necesitatea nu numai de limitarea acestui screening pe disciplina bugetară, dar și la am insistat și pe diferențele de competitivitate. Este al doilea element pe care ar trebui să-l abordăm între noi pentru a ne asigura că Uniunea Economică și Monetară este profitabilă pentru toți. Și ultimul element, cred că trebuie să punem capăt acestei cacofonii care a dăunat credibilității Uniunii Economice și Monetare și a dăunat și uh, monedei euro. Trebuie să fim uh, de obicei pentru o cacofonie este nevoie de mai multe entități, însă în cazul nostru chiar unii șefi de stat și de guverne au dezvoltat un talent de a reuși singuri să facă această cacofonie. E suficient să urmărim intervențiile multora din conducătorii noștri pentru a vedea că coerența afirmațiilor lor nu a fost deloc punctul tare al ultimelor uh, dezbateri. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumesc, stimate coleg. Cred că toată lumea a apreciat sinceritatea dumneavoastră și faptul că ați vorbit uh, pe șleau, you speak bluntly, iar în franceză am spune că nu ați folosit o limbă de lemn. Ați ridicat un punct și aveți foarte mult merit și cu asta, pentru că este un punct pe care nu-l abordăm deseori între noi ați spus că trebuie să facem o listă a căilor de scăpare, de uh, ocultare despre care vorbeați și spuneam mai devreme că am fost ministrul responsabil de buget în țara mea acum câțiva ani și n-aș putea să jur pe Biblie că în acea perioadă Franța avea un comportament ireproșabil în ceea ce privește informațiile transmise la Bruxelles. Sigur, sper că astăzi lucrurile stau bine. Însă, ceea ce a fost atât de șocant în Grecia și atât de evident s-ar putea regăsi și în alte părți. Și de altfel nu este o întâmplare că în anii 1990, când conducătorii europeni au decis completarea veniturilor din bugetul european cu contribuții naționale, au decis, bineînțeles, ca aceste contribuții să fie proporționale cu um, bogăția fiecărei țări și nu din întâmplare n-au luat PIB-ul ca uh, criteriu principal, ci au luat un alt criteriu și anume bazele pentru fixarea taxei pe valoare adăugată și ceea ce numim în mod familiar venitul din PIB, din PIB, îmi cer scuze, a venit mai târziu. și uh, între timp metodele de evaluare în contabilitatea națională au uh, evoluat în toate țările, acum există controlul Eurostat, totuși încă mai există posibilități de interpretare și încă în anumite țări există și dificultăți tehnice de colectare a informațiilor. De asemenea, pe aici, pe acolo, pot exista și niște, uh, ten, niște tentații și niște tentative, ca să nu spunem mai mult, uh, dar trebuie să avem curajul să le abordăm. Și dacă informațiile mele sunt corecte, domnul președinte Van Rompuy are intenția de a aborda aceste probleme în cadrul misiunii pe care vă spuneam mai devreme, de care vă vorbeam mai devreme. Acum îi dau cuvântul uh, reprezentantului comis- președintelui Comisiei uh, de Bugete din Parlamentul Portughez. Bună, Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați organizat această dezbatere. Materie este dividită Vă spun, aș dori să vă spun că în cadrul Parlamentului nostru aceste probleme sunt repartizate între Comisia Buget Finanțe și Comisia Afaceri Europene, dar este clar că o dezbatere bugetară privind uh, contribuția de la bugetele naționale și coordonarea cu bugetul european ar avea loc în principal în cadrul Comisiei Finanțe Buget. Dar voiam totuși să vă prezint puțin situația. În ceea ce privește documentele, uh, pe care ni le-ați prezentat. Sunt de acord cu analiza făcută și sunt de acord și cu recomandările făcute. Este evident că avem nevoie de o coordonare a politicilor bugetare, de o coordonare între bugetele naționale și bugetul european și de aceea este absolut normal să se facă o analiză a bugetelor naționale și a bugetului european și încă de la început trebuie evaluată contribuția la diferitele politici, dar trebuie de asemenea să cunoaștem care ar fi nivelul adecvat pentru aceste politici, din rațiuni de eficacitate și competitivitate pe piața mondială, pentru că astfel, o astfel de analiză agregată a datelor este importantă. Uh Ați vorbit despre controlul a priori, dar nu cred că este problema care ne reunește astăzi, însă, uh, din punct de vedere personal, trebuie să vă spun că propunerea de a avea o dezbatere periodică mi se pare a fi una pozitivă și ar avea mai multe avantaje. Printre altele, ne-ar obliga să ne bazăm pe niște previziuni macro care să fie compatibile și am fost foarte des uh, surprins uh, să văd că um, bugetele unor state se bazează pe date care sunt uneori incompatibile. Um, pentru că trebuie să avem un cadru de comparație a bugetelor naționale. Și fiindcă vorbesc de comparație, m-aș referi la perimetrul bugetar, adică la problema de bugetizării. S-a vorbit despre asta în cadrul Pactului de Stabilitate, dar cred că ar fi important să abordăm acest lucru și aici. Repet, trebuie să avem o comparație a um, fondurilor, a uh, contribuțiilor și cred de asemenea că ar fi important să avem o obligație de asistență pentru anumite parlamente europene în ceea ce privește analizele tehnice. Comisia mea îmi dau seama uneori că anumite dezbateri nu sunt exclusiv uh, politice, ci sunt și tehnice și privesc uh, comparația, metodologia, contabilitatea și mă gândesc că uh, întărirea instrumentelor de analiză tehnică lucru care s-a făcut în Portugalia pentru a se controla angajamentele de reducere a datoriei publice, ei bine, un astfel de proces ar putea facilita dezbaterile, am putea astfel să aducem o valoare mai mare acestor dezbateri bugetare care deseori își pierd din importanță față de votul bugetului în sine și față de dezbaterea în plen. De ce mi se pare important să existe un schimb de informații. Mă gândesc la um, un proiect uh, sau o analiză privind bugetul național, o analiză care să arate dacă țările respectă angajamentele luate, dacă contribuțiile lor generale uh, la bugetul Uniunii Europene sunt respectate. Și cred că acest lucru ar trebui să facă parte din discuția bugetelor naționale și uh, Faptul că există o diferență între logica anuală și logica multianuală nu este un obstacol, pentru că anumite bugete naționale sunt condiționate în mare parte de pactul de stabilitate, care este multianual. Sunt de acord cu metodologia dumneavoastră, sunt de acord cu conferința interparlamentară și cred că propunerile domnului președinte masur, ne-ar putea permite să întărim transparența coordonarea între bugetele naționale și cel european și ar trebui să și ajute anumite parlamente europene să pună bazele unor elemente de comparație față de celelalte bugete și să aibă astfel o analiză o adevărată analiză și să facă o, o separare între partea tehnică și partea de dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Revenim acum în Europa de Nord și în uh, Parlamentul European în același timp. Helga Truppel are cuvântul în numele verzilor. Ja, vielen Dank, ähm, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reinvoc uh, situația de criză în care ne aflăm. Avem uh, problema stabilității monedei euro, care ne pune în fața unui provocări cu totul noi. Nu am fi fost în această situație dacă nu ar fi existat greșeli. Întrebarea e acum dacă găsim uh, forța politică și voința politică să învățăm din aceste greșeli și în ce direcție ar trebui să mergem. Tocmai am auzit uh, că în cazul strategiei de la Lisabona s-a făcut uh, următoarea greșeală nu s-au uh, coordonat uh, măsurile pentru ca obiectivele formulate să poată fi puse într-adevăr în aplicare. Ce învățăm așadar de aici? Cum anume vom reuși să facem o legătură mult mai strânsă între politica noastră bugetară și obiectivele pe care ni le propunem, atât la nivel comunitar cât și în statele membre, pentru că uh, Altfel, acest lucru se poate repeta și în cazul strategiei EU 2020 și să constatăm apoi în 2021 că nu ne-am atins obiectivele. Acum întrebarea mea. Domnule președinte, la măsură ați referit la uh, creșterea economică slabă din statele europene dezvoltate în comparație cu China, Brazilia sau alte părți ale lumii. Acum ne putem întreba dacă modelele de creștere dinainte de criză, așadar de până în 2007, au fost modelele corecte. Dacă plecăm de la criza climatică și de la modelul economiilor bazate pe emisii scăzute de dioxid de carbon, este clar că trebuie să ne modificăm strategiile spre tehnologii noi, spre noi materiale, pentru a genera de aici o mai mare parte a creșterii. Și de aceea aș dori să întreb și pe colegii din parlamentele naționale. Eu cred că și dacă plecăm de la titlul reuniunii noastre de astăzi, cum să creăm o mai mare sinergie între bugetele european și cele naționale, se impune să vedem dacă avem împreună puterea și voința politică necesară pentru a genera o mai mare creștere, un mai mare succes pentru Uniunea Europeană și statele membre în următorii ani. Se știe că chestiunea este controversată. Pe de altă parte, dacă nu vom reuși să identificăm interesele, interesele noastre politice comune, nu vom avea nici succes pentru că nu se, nu se va întâmpla decât o continuare a dezbaterilor uh, din momentul de față. <clears throat> Ar trebui identificate și ale domenii unde s-ar impune o politică comună. Educație, uh, instruire, cercetare, tot ceea <clears throat> ce poate fi reunit sub uh, titlul Trecerea la o economie fără emisii de carbon. Putem astfel uh, genera produse cu care să avem succes nu doar pe piața internă, ci și la nivel mondial, pentru că dacă vom, ne vom mișca mai repede decât alte economii, <clears throat> vom uh, putea beneficia de un avantaj uh, competitiv. Pentru că și aici trebuie să să dăm un răspuns. Din ce anume putem genera un plus de competitivitate? Evident că nu din modelele puse în practică în ultimii zece ani, așadar va trebui să apelăm la modele noi pentru a ne atinge și obiectivele noastre din domeniul politicii uh, economice, dar și de mediu. Așadar, toate aceste uh, domenii, tineret, educație, mediu, cercetare, dezvoltare, dar și modul în care se va continua politica în domeniul agriculturii, cum putem face uh, o politică structurală mai durabilă pentru a atinge obiectivele strategiei 2020 și sper că în următorii ani vom putea avea mai multe conferințe comune pentru a încerca măcar să armonizăm, să identificăm interese comune pentru care ar fi mai ușor pentru noi să ne implicăm și la nivel bugetar, pentru ca aceste obiective să beneficieze și de o dotare financiară corespunzătoare. Știu că este o chestiune rămasă în discuție, dar fără identificarea unor astfel de obiective comune nu vom uh, beneficia de o modificare calitativă a cooperării noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Papandreou de la, guvernul, de la Parlamentul Grec, mă scuzați. Vă mulțumesc! Vreau să vă felicit pentru ideea organizării reuniunii de astăzi și pentru sugestiile dumneavoastră. Da, cred că această dezbatere uh, este utilă și ar fi bine ca ea să aibă loc în mai multe rânduri. Mai multă coordonare a activităților noastre este foarte binevenită. Pentru că deseori constatăm că există o concurență nesănătoasă între parlamentele naționale și există și multe uh, contradicții. Trebuie neapărat să ne dăm seama cu toții care sunt adevăratele noastre priorități. Este important să dezvoltăm acest instrument ca să vedem cum putem să avem mai multă sinergie între parlamentele noastre și Parlamentul European, între bugetele naționale și bugetul european. În anumite domenii, ca de exemplu cercetarea, tehnologiile de vârf, această sinergie există într-o oarecare măsură. Datorită, de exemplu, cofinanțării din cel de-al șaptelea program cadru și atunci când avem mai multă coordonare, obținem și mai multe rezultate. De asemenea, în ce privește ajutorul uh, pentru dezvoltare, ajutorul umanitar, pot fi mai, făcute mult mai multe. Mai există și alte domenii în care uh, lipsa de coordonare poate fi arătată cu degetul în care sinergiile nu sunt suficiente sau aproape inexistente. Țări care au bugete foarte mici pentru anumite domenii, lucru care ar trebui îmbunătățit. Același lucru este valabil și pentru anumite linii bugetare din bugetul european. Având în vedere criza actuală, mi-aș fi dorit să aud vreun mesaj optimist în ce privește ieșirea din criză, dar mi se pare că nu îmi pot permite să fiu la fel de optimistă uh, precum dumneavoastră, domnule președinte. Evident că am nevoie de mai multă coordonare, de un nivel mai ridicat de sinergie și sper ca tratatul de la Lisabona să ne permită acest lucru. Haideți să vedem cum putem să ieșim din această situație deosebit de dificilă în care ne regăsim acum. Care sunt deciziile cele mai potrivite astfel încât să nu ne mai întâlnim cu un astfel de fenomen pe viitor? Avem nevoie de asemenea de mult mai multă transparență în luarea deciziilor noastre. atât uh, la nivel instituțional, cât și uh, în ce privește pe oamenii politici, e nevoie de mai multă coordonare. Sprijin sugestiile dumneavoastră de astăzi și cred că ar trebui să analizăm și alte uh, rubrici de cheltuieli din bugetele naționale și bugetul european. Deci și categoriile de cheltuieli ar trebui luate în considerare pentru dezvoltarea de sinergii. Obiectivele și strategiile Uniunii Europene ar trebui să țină cont și de poziția exprimată de comisiile bugetare din parlamentele naționale. Și, pe de altă parte, politicile europene ar trebui să aibă obiective naționale. astfel încât cheltuielile comunitare și cheltuielile naționale să fie văzute în același context, în același cadru. Deci mai multă coordonare ar fi un lucru bun, însă să nu pierdem din vedere faptul că în prezent din ce în ce mai multe state se regăsesc în situația de a avea nevoie de ajutor extern, de a aplica programe de austeritate bugetară pentru a reveni la un echilibru bugetar. Ceea ce, bineînțeles, influențează marja de manevră pe care o mai ai la nivel național. Prin urmare, găsesc că avem nevoie de mai multe informații, de un adevărat schimb de informații între parlamentele naționale și între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. De aceea repet că mi-aș dori ca o asemenea dezbatere să aibă loc mult mai des, nu numai o singură dată. Vă mulțumesc. domnule Amasur, vă mulțumesc, doamna președintă. notez că și dumneavoastră spuneți că ar fi bine să avem niște instrumente contabile mai fiabile și care să permită efectuarea de comparații mai să se poată face comparații mult mai ușor între diferitele bugete naționale, lucru spus și în studiul uh, Deloitte. Noi admirăm curajul autorităților grecești care au fost obligate să adopte o politică atât de severă și atât de greu de suportat pentru populație, dar trebuia redresată această situație deosebit de gravă. Și această întâmplare ne arată de ce pe plan politic este bine să funcționeze solidaritatea familiei europene mai degrabă decât solidaritatea între națiuni. Dacă preferăm acest cadru de colaborare între națiuni, atunci când lucrurile se înrăutățesc, nu prea putem face mare lucru din cauza controverselor. Și atunci prejudecățile naționale, șovinismul de care nu ne mai loviserăm în Europa de 50 de ani de zile, împiedică acțiunea comună. Dacă există cu adevărat solidaritatea comunitară, cea a familiei statelor europene, pentru că noi așa trăim din ce în ce mai mult și ceea ce a afectat Grecia poate să afecteze și alte țări, inclusiv pe a mea. Deci dacă există solidaritatea familiei europene, lucrurile s-ar schimba. Dacă ne mulțumim cu uh, ipoteze în care atunci când un membru al familiei se simte rău, întrebăm cine este pregătit să ajute acest membru al familiei și în ce măsură, cu ce sumă, ei, atunci discuțiile se lungesc, apar, cum spuneam, aceste tendințe șoviniste și uh, întârziem în a lua o în a adopta o soluție. Deci, cum spuneam, trebuie să tragem învățăminte din criza actuală. Revenim la Europa de Nord. cu Isabel Dura, deputată european, dar care reprezintă și viitoarea președinție belgeană. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate să spuneți că uh, între parlamentele europene, uh, între parlamentele naționale și uh, Parlamentul European este o mare diferență. Sunt parcă două lumi diferite și trebuie să facem eforturi pentru ca aceste două lumi să se întâlnească. Uh, și trebuie să avem o participare sporită a parlamentelor naționale în stadiul de discutare a parametrilor principale. Ați vorbit despre dolar, barilul de petrol, creșterea PIB-ului. De asemenea, așa cum spunea domnul Goerens, trebuie ca parlamentele naționale să dispună de instrumente de depistare. Eu nu am zis a căilor de scăpare, de ocultare, ci m-am uh, referit uh, instrumente mm, uh, de decizie. Uneori aceste mm, transmiteri de cifre, acest gen de raportare poate fi foarte opac pentru parlamentele naționale și uh, putem măcar uh, să oferim niște instrumente de control parlamentelor uh, naționale, dar și Parlamentul European în ceea ce privește propunerile Comisiei. Însă, regăsirea unei creșteri economice care să fie nu numai o creștere tradițională, ci una calitativă, mai durabilă, într-un moment în care trebuie să impunem rigoare statelor membre, ei bine, în acest caz, coordonarea bugetară nu este decât o față a medaliei și Dincolo de această coordonare bugetară se pune și problema coordonării fiscale și mi se pare foarte important. Nu vreau să îngreunez prea mult lucrurile aici, însă uh, coordonarea bugetară nu își va atinge rezultatele scontate dacă nu ne punem de acord și în domeniul fiscal. Raportul Monti a demonstrat în cazul pieței interne că dacă nu există o mai bună cooperare în materie de TVA, de taxe de mediu, uh, în anumite aspecte legate de impozitul pe mm, societăți și chiar și impozitul pe persoane fizice, vom continua să avem probleme de concurență. Uh, coordonare fiscală, da, dar și coordonare a datoriilor, adică să verificăm modul în care Uh, acționează pietele sau o parte din ele, bonurile de trezorerie. Uh, acest lucru ar putea avea uh, un efect pozitiv în ceea ce privește finanțarea statelor și ar putea avea un efect și asupra finanțării euro, proiectelor europene de amploare, infrastructurile Galileo mm, sau să intervenim, de exemplu, în țările care se confruntă cu inundații, cu dezastre, catastrofe naturale sau alte probleme punctuale. Și, în final, coordonarea ar putea să se aplice și obiectivelor comune pe care uh, le avem în materie de cercetare și dezvoltare, formare, educație și aici trebuie să ne punem de acord, să vedem dacă respectăm obiectivele pe care le-am stabilit la nivel european și cum se face asta în statele membre. Și în fine, uh, Convenția belgiană, adică o convenție privind finanțele publice pe care o uh, încredințați președinției belgiene, e bine, sunt favorabile acestei idei uh, și eu sunt în opoziție în țara mea, dar voi susține uh, orice efort care poate permite aplicarea unei dinamici de coordonare pe teme bugetare, la care să încercăm să adăugăm și câteva teme suplimentare, complementare, pentru a încerca împreună uh, nu numai din punct de vedere bugetar, dar și financiar, să avem o coerență sporită și o armonizare care sunt indispensabile astăzi, mai mult ca niciodată, dacă nu înțelesesem deja acest lucru. Merci, uh, Isabel. Mulțumesc, Isabel. Sigur că Așteptăm foarte multe de la președinția belgiană a Uniunii Europene. Europenii cred în Belgia. Acum să vedem dacă și belgenii cred în asta. În orice caz, noi credem, avem încredere și suntem foarte atașați de această idee și vedem că la fiecare președinție belgiană uh, se înregistrează o accelerare a politicilor europene. Acum mergem spre sud, spre Roma și dau cuvântul domnului Giancarlo Giorgetti. Domnule președinte președinte Lamassoure. Mulțumesc, domnule președinte Lamassoure. Tema noastră de astăzi și anume cum anume coordonarea între parlamente, între comisiile de buget, finanțe, pot duce la o mai bună sinergie pentru o îmbunătățire a procedurii bugetare într-un moment în care uh, riscăm să ne confruntăm cu o scădere a creșterii economice. Eu cred că în acest sens este salutar un mai bun, o mai bună coordonare, dar aceasta impune un limbaj comun un limbaj comun nu în ceea ce privește limba vorbită, ci în ceea ce privește posibilitatea de a compara rubricile din uh, bugetele naționale și bugetul european și sunt de acord. O astfel de coordonare devine posibilă și prin întâlniri de genul acesta, unde se poate avea un dialog, unde se poate face schimb de opinii. Problema, domnule președinte, la măsuri este că calendarele noastre și în ceea ce privește adoptarea bugetelor noastre naționale nu se potrivesc neapărat cu adoptarea bugetului în baza procedurii europene. Și în al doilea rând, așa cum spunea și colegul meu, în Italia am reformat de curând procedura bugetară în ceea ce privește termenele de adoptare nu uh, ține cont de chestiunile de urgență, unde se trebuie să se intervine imediat. Procedura de buget ar trebui să se uh, finalizeze în uh, toamnă, dar uh, principalele discuții vor avea loc uh, în uh, săptămânile viitoare. Așadar, aceste termene sunt importante și dacă decidem să fim de acord cu această metodă și dacă parlamentele doresc să fie protagoniști în aceste momente uh, în care ne aflăm, pentru că, în opinia mea, <clears throat> și din motive de eficiență a deciziilor, multe dintre aceste acțiuni se uh, pun în sarcina guvernelor și ale comisiei. Și, bineînțeles, aceste momente de dialog uh, și de coordonare sunt utile și dacă nu facem altceva decât uh, să facem schimb de informații asupra uh, a celor chestiuni care se întâmplă în țările noastre. Pentru că deseori uh, populația din țările noastre privește deciziile luate de Comisia Europeană ca fiind ceva foarte îndepărtat. De deseori aceste lucruri sunt necunoscute chiar și parlamentarilor naționali. Vă dau un exemplu în acest sens. Am ascultat-o pe Nancy um, Sidonia, vorbind de un uh, proiect major uh, a tinerilor în mișcare, eu uh, nu aveam cunoștință de așa ceva. Poate că este greșeala mea că nu m-am documentat, dar mă întreb câți tineri cunosc acest program. Și de aceea cred că pentru a suplini acest uh, deficit democratic care există în popoarele din Europa și Europa însăși, ne revine noastră misiune să uh, construim această punte spre cetățenii europeni, în special în aceste momente dificile. Eu uh, nu pot decât să vă încurajez uh, să continuați pe acest drum pe care l-ați propus. Mulțumesc! Eh, vă mulțumesc! domnule președinte. Programul Tineretul în Acțiune, în Mișcare, este foarte recent și deci este foarte puțin cunoscut de tineri și chiar și de majoritatea deputaților europeni. Evident că trăim în două lumi diferite și este absurd pentru că încercăm să rezolvăm aceleași probleme și avem competențe complementare. În anul 2005, ministrul francez de finanțe s-a amuzat într-un consiliu de ministri să întrebe care dintre membrii guvernului francez auziseră despre strategia de la Lisabona, o strategie care exista deja de 5 ani de zile și niciun ministru, mai mult de jumătate, mă scuzați, din ministrii acelui guvern nu auziseră despre ea. și în ce privește pe deputații francezi, cred că aproape 95% dintre ei nu au auzit despre această strategie și cred că situația este aceeași în toate statele membre. Dacă vrem ca strategia Europa 2020 să nu cunoască aceeași soartă, trebuie să procedăm complet altfel. Trebuie să asociem mijloacele de informare uh, în masă din țările membre. Și noi, deputații europeni, avem această caracteristică și anume nimeni nu vorbește niciodată despre noi. Poate că e un avantaj. În anumite activități umane este bine să nu se vorbească despre tine, dar în politică e un dezastru. Pentru că dacă nimeni nu vorbește despre dumneavoastră, nimeni nu știe ce faceți și atunci alegătorii se întreabă la ce mai folosiți. Da, există o presă specializată în afaceri europene cu jurnaliști uh, specializați, dar care în propriile lor organe de presă sunt oarecum marginali. și noi înșine nu avem locuri fruntașe în propriile noastre partide la nivel național. Atâta timp cât competențele europene nu erau cine știe ce, asta nu era foarte important, dar acum că există mult mai multe competențe europene, situația poate să devină îngrijorătoare. De aceea, ne dorim să asociem parlamentele naționale la toate activitățile noastre pentru că uh, ziarelor le pasă de ce se întâmplă în Parlamentul Național și de ce se discută și de ce se votează. De aceea, cum spuneam, avem nevoie de mai multe sinergii și astfel vor exista și uh, sinergii între cetățeni și parlament. Acum îi dau cuvântul domnului Godmanis, care este deputat european din Letonia. Bună ziua, mulțumesc, uh, Letonia, am experiență în acest domeniu și acum 10 ani am fost și ministru de finanțe. <clears throat> și dacă încerc uh, <clears throat> să spun care este diferența, trebuie să spun că diferența este imensă în uh, <clears throat> Parlamentele Naționale, se analizează posibilitatea echilibrării veniturilor cu cheltuielile. Aici se lucrează cu credite de angajament și credite de plată, ceea ce nu există la nivelul bugetelor naționale. Bineînțeles că depinde foarte mult de decizia dumneavoastră, pentru că în final, dacă uh, analizăm uh, sumele majore, <clears throat> sumele uh, provin doar de la statele membre veniturile noastre proprii la nivel european sunt foarte mici din anumite penalități și chestii similare. Și dacă citim printre rânduri, e evident că dacă încercăm să abordăm noile provocări în Uniunea Europeană și anume strategia 2020, aceste fonduri nu sunt suficiente. Pentru că dacă analizăm sumele majore, acestea se împart pe două capitole importante. În primul rând, agricultura, care este bine stabilită și până în cu acum trei ani în urmă nu era posibil să modifici prea mult. <clears throat> În, până, în 2009, plățile în cadrul programului de dezvoltare rurală au fost uh, cu 22% mai scăzute pentru că acestea nu er, erau uh, gata. Iar acum, în 2010, vom încerca să achităm uh, acești uh, bani. Iar a doua parte din uh, suma majoră este deja stabilită până în 2013. Este vorba de fondurile structurale. <clears throat> Și nu prea avem uh, marjă de manevră. Din acest motiv, aceste noi provocări, aceste noi obiective stabilite prin uh, UE 2020, uh, combaterea schimbărilor climatice, acțiunile de politică externă comună și așa mai departe, sunt uh, problematice pentru că se pare că fondurile sunt insuficiente. <clears throat> Întrebarea e, cum anume se poate face rost de mai mulți bani aici? Cum? Prin venit drepturi proprii, ceea ce e foarte dificil, sau va trebui să restructurăm fondurile la nivel intern, să tă- tăiem anumite capitole și să alocăm mai mulți bani pe prioritățile noastre. În orice caz, mie mi se pare că cineva uh, crede că în urma uh, evaluării intermediare de la mijlocul uh, perspectivei financiare de 5 ani uh, ar uh, veni cineva cu fonduri suplimentare, ceea ce nu e cazul. Întrebarea este dacă sunteți satisfăcuți, dacă cetățenii sunt satisfăcuți de modul uh, în care noi, la nivelul Parlamentului, la nivelul Comisiei, la nivelul Consiliului, uh, utilizăm bugetul. Am încercat să fac o analiză începând din 2007 până la bugetul din 2011 și dacă ne uităm la plățile reale, există capitole unde facem plăți mai mici. Deci în 2011 cheltuieli mai mici decât în 2007. De exemplu, ocupare și afaceri sociale. În 2011, pe acest capitol, vor fi alocate minus 18% față de 2007. Eu sunt uh, liberal, dar Consider că nu ne-am îndeplinit rolul aici. Ne-am luat uh, angajamente în baza fondurilor structurale în fiecare an, dar în timp de 2 ani nu am plătit nimic, pentru proiectele nu au fost gata și iar îndeplinirea acestor proiecte se amână și eu cred că acest lucru se va resimți și nu doar în țările noi, dar și în vechile state membre unde există de asemenea uh, o utilizare a acestor resurse din fondurile structurale. În ceea ce privește cercetarea, în 2011 plățile noastre directe pentru cercetare sunt mai scăzute decât în 2007. Și uh, pe bună dreptate, uh, oamenii ăștia de știință uh, se plâng de acest lucru. Dacă analizăm așadar uh, cifrele, în 2011 vom achita 21% mai puțin decât în 2007, în ceea ce uh, privește acțiunile externe. Trebuie să spun însă că există o serie de rubrici de cum să facem plăți mai mari, în primul rând, și uh, domnul Lamasun a inclus acest lucru aici. A fost un miracol ca o reacție la criză, Parlamentul și Comisia, împreună cu Consiliul, au reușit să concentreze fonduri pentru planul de redresare din nimic, din aer, pentru că nu erau prevăzute astfel de fonduri. Și a fost un succes. Banii au fost investiți în proiecte energetice, în proiecte de rețele, ca contracarare a crizei. Însă acest lucru este posibil doar o singură dată. A fost în detrimentul plăților în agricultură și a proiectelor din fondul din fondurile structurale. Dar iată că există și chestiuni pozitive. Pentru întreprinderi, de exemplu, toată lumea vorbește despre IMM-uri noi vom încerca să plătim 251% mai mult în 2011 decât în 2007. Energie și transporturi peste 200% în 2011 în comparație cu 2007. Sigur că între acești ani au existat uh, fluctuații, dar uh, și noi am încercat să reacționăm la criză și să <clears throat> facem investiții sporite în infrastructură. În ceea ce privește uh, cercetarea, 50, se prevede o creștere 59%, dar în trecut uh, proiectele nu au fost duse la bun sfârșit și de aceea uh, banii prevăzuți în viitor nu vor fi suficienți. Așadar, dacă facem analiza între 2011 și 2007, constatăm o diferență uh, la nivelul plăților de 67%. Și bineînțeles că și statele membre contribuie într-o anumită măsură aici. În ceea ce vrește piața internă și aici avem la nivelul angajamentelor un plus de 67%. Nu vorbesc în valori absolute. Cultură și educație, 61% în plus. În 2011 se va achita mai mult decât în 2007. Sănătate și și protecția consumatorilor, 127% în plus. Poate însă că nu am uh, acordat uh, suficientă atenție chestiunilor uh, serioase. Zona de spațiul comun de justiție și uh, securitate, nu, <clears throat> de exemplu, constatăm o creștere de 250%, ceea ce sigur că nu poate fi folosit împotriva noastră. Sigur că trebuie analizat și ce scrie printre rânduri aici, însă principala întrebare e că dacă vom uh, trece prin revizuirea intermediară a bugetului, din păcate nu prea cunoaștem noi metodologia corectă pentru a constata dacă banii sunt folosiți uh, în mod eficace sau nu. Avem nevoie de o abordare serioasă, însă nu cred că vom beneficia economii majore de pe urma plăților făcute. Așadar, să pun întrebarea. Uh, cum restructurăm uh, la nivel intern structura bugetului pentru a putea aloca mai multe fonduri pe prioritățile noastre, dar cred că din totalul de care dispunem acest lucru nu va fi posibil. La nivel național, dacă veți uh, permite un procent mai mare pentru Europa, nu veți fi foarte îndrăgiți la dumneavoastră acasă. Nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dar întrebarea este dacă această sinergie va aduce un efect multiplicator pozitiv și această, uh, acest dialog direct este crucial pentru că am fost și la discuțiile din Consiliu în timpul crizei. Mult au existat dezbatere aprinse, însă uh, în final cei care decid uh, bugetele sunt până la urmă parlamentele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Rămânem în zona Mării Baltice. Îi dau cuvântul domnului Cajula. Mulțumesc. În numele Parlamentului finlandez uh, și respectiv um, Comisiei de Finanțe, am ocazia să particip la această conferință Aș dori să vă mulțumesc pentru invitație, pentru organizare. Criza reprezintă și o șansă pentru un pas înainte. Dacă ne uităm în trecut, constatăm că există multe astfel de exemple. Domnul președinte vorbea de o, o criză în care familia trebuie să fie unită. Dacă însă problemele pot fi uh, rezolvate în interiorul familiei, se poate ajunge și la o unitate mai mare în cadrul Europei. Întrebarea se pune dacă putem aborda cu transparen- transparență aceste provocări. Și în acest sens, ținând cont de pactul de stabilitate și creștere, transparența joacă cu siguranță un rol important pentru redresarea viitoare și de aceea în Finlanda și noi avem o epocă mai dificilă în, spate, în urma noastră, în dezvoltarea socială și noi am văzut în, la sfârșitul anilor 90 a fost introdus uh, bugetul cadru, așadar pentru întreaga perioadă legislativă în Finlanda. Și acest lucru a dus la o mai bună disciplină bugetară, iar efectele se văd în mod clar astăzi. Și de aceea consider că o cooperare sporită și uh, o mai bună interacțiune va duce și la mult, mai multă încredere. Și acest lucru este esențial dacă vrem să facem față acestor provocări. Revin la întărirea încrederii. Venind încoace, mă gândeam că voi uh, cunoaște prieteni buni, buni vecini. Și dacă ne gândim că încercăm sau dacă dorim să facem din Europa o, o zonă economică importantă și nu doar uh, economică, ci o, zonă economică care să nu fie cunoscută doar datorită birocrației, ci și prin uh, prosperitatea uh, datorată inovației tehnologice. Și de aceea cred că astfel de reuniuni între parlamentele naționale și Parlamentul European sunt salutare. Trebuie să privim în viitor și de aceea, așa cum uh, s-a pus și întrebarea cum anume putem uh, avea, cum putem influența viitorul, cred că întrebarea cheie este până la urmă cum putem să construim o economie durabilă în Uniunea Europeană și în statele membre și de aceea cred că tratatul de la Lisabona prin angajamentul asumat uh, nu face suficient. Eu cred că aici ne-am putea concentra în mai mare măsură asupra modului în care am putea îndeplini strategia 2020 dar și la nivel național și cum am putea în cadrul uh, bugetelor naționale să uh, luăm și măsurile necesare pentru ca și uh, statele membre să sprijine obiectivele procesului de la Lisabona. Sigur că ne confruntăm și cu deficite și asta face ca uh, multe dintre decizii să nu treacă prin controlul democratic. Acest lucru ține însă și de contextul uh, economic global, de aceea cred că un dialog ar fi salutar și aici pentru a putea vedea cum putem include acest aspect. <clears throat> În cadrul strategiei Europa 2020 uh, se pune accentul pe întrebarea cum anume putem contracara îmbătrânirea Europei. Așadar, acest uh, program Tineri în Mișcare este foarte valoros. Ar putea fi și un exemplu de bune practici Și această îmbătrânire a populației este o provocare majoră pentru noi în Finlanda, însă peste tot în lume tineretul a fost acea categorie care vine cu idei noi, cu noi impulsuri. Poate că acum ne concentrăm mult prea mult pe problema șomajului în rândul tinerilor. Este un fapt care trebuie, o situație care trebuie rezolvată și trebuie să vedem cum anume putem folosi talentul tinerei generații. De aceea, domnule președinte, cred că în cadrul acestor conferințe ne-am putea concentra pe anumite subiecte specifice pentru că astfel ar putea deveni mai transparent și bugetul național. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg o intervenție foarte interesantă și avem foarte multe lecții de învățat din experiența Finlandei. Am avut onoarea să particip la negocierea care a dus la intrarea Finlandei împreună cu Suedia și cu Austria în Uniunea Europeană acum 15 ani și în acea perioadă situația economică a Finlandei era catastrofică pentru că Finlanda trebuia să-și reorienteze complet economia pentru că până atunci aceasta era orientată către Uniunea Sovietică și era necesară o reorientare, cum spuneam, spre Uniunea Europeană, spre ceea ce numim lumea liberă. Și acest lucru a fost reușit cu prețul unor eforturi foarte mari în cât, câțiva ani ceea ce au putut face finlandezii ar trebui să putem face și noi. Sigur că suntem surprinși să vedem că în materie de educație, în materie de învățământ, uh, un sector care se află în situație de eșec în multe țări, din păcate, și în țara mea, Finlanda are rezultate foarte bune la nivel mondial și suntem impresionați de modul în care Parlamentul finlandez s-a organizat pentru a aborda problemele europene cu acest Ground Committee, um, al cărei membru sunteți, care permite tuturor principalilor lideri din Parlament să fie implicați în controlul politicii europene condusă de guvernul finlandez. Iată un exemplu de urmat din multe puncte de vedere și ați vorbit pe bună dreptate de problemele serioase create bugetului nostru de către îmbătrânirea populației, problema finanțării pensiilor, problema finanțării sistemului uh, medical în ceea ce privește toate bolile legate de îmbătrânire și o problemă mai puțin vizibilă, aș spune, a unei pierderi a dinamismului mi-e teamă că, așa cum s-a tot repetat în această după-amiază, deci dacă unele țări europene se mulțumesc cu o rată de creștere foarte scăzută, acest lucru se, este cauzat în parte de o pierdere a dinamismului, dinamism care este adus în general de proporția mare a tinerilor dintr-o țară și ne gândim la exemplul Japoniei. Japonia are o societate care îmbătrânește și în ultimii 15 ani se zbate într-o criză din care nu mai reușește să iasă. Și avem exemple care reușesc, ca Finlanda, și exemple care nu reușesc, cum este Japonia, și între acestea două putem avea o serie de modele. Următorii vorbitori, domnul Fernand de la Parlamentul European, uh, PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, mă felicit pentru această inițiativă care este de aceeași calitate ca cea cu care suntem obișnuiți și cred că putem susține acest document în totalitate aproape. Vă felicit pentru această inițiativă. Vorbim aici despre, in, despre legitimitatea democratică. Uh, în repetate rânduri, din motive juridice, Parlamentul European trebuie să-și spună părerea și să fie ascultat, însă acest lucru nu se respectă întotdeauna. Consiliul nu respectă întotdeauna această regulă și am dorit să mergem mai departe și să favorizăm integrarea și participarea cetățenilor care să, simtă mai, să se simtă mai bine reprezentați și acest lucru este posibil numai prin intermediul Parlamentului. Eu sunt favorabil unei Europe mai puternice, unei integrări mai mari și acest lucru va presupune o legitimitate democratică sporită. Așadar, vă felicit pentru această inițiativă și am auzit vorbindu-se aici și de sancțiuni și despre combaterea contrafacerii. Eu sunt favorabil unui Uh, mecanism de control, de vigilență european, un instrument așadar european care să definească partenerii publici, privați, care trebuie să fie mm, înscriși în acest deficit sau nu, un mecanism de control, de prevenire a deficitului, care în termeni europeni să funcționeze în timp real. Aceasta e sugestia pe care vă fac. Uh, și acest mecanism ar trebui să se bazeze și pe participarea parlamentelor naționale, pentru că mm, aceste sancțiuni sunt o pedeapsă dublă pentru populație, pentru că populația este deja pedepsită de un guvern uh, ineficient și în plus mai trebuie să uh, suporte și planul de austeritate. Asta este o primă sancțiune pentru ea și a spus că este o sancțiune dublă, tocmai din cauza incompetenței guvernului și vina, singura vină a acestei populații este de a fi ales un astfel de guvern. Aș dori să vă vorbesc despre necesitatea unei mai mari eficacități a proiectelor noastre, a bugetului nostru și, de exemplu, excedentul anual, sumele neutilizate anual, e bine, acestea ar trebui să fie transferate într-un fond european sau cel puțin să fie utilizate pentru a întări bugetul din anul următor. Nu este posibil ca în 2009 să avem 2, ceva miliarde de euro excedent și acești bani să nu fie utilizați pentru a întări bugetul din anul următor sau pentru a se crea un fond de investiții, pentru a combate schimbările climatice, pentru a combate sărăcia, oricare ar fi uh, obiectivul, acești bani trebuie utilizați pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii Europene. Cred că este momentul potrivit ca împreună cu parlamentele naționale să reflectăm la posibilitatea de a avea la nivel european un plan de investiții care să vină să întărească mobilitatea, de exemplu, un plan de investiții care să regrupeze bugetele naționale și bugetul comunitar pentru a promova creșterea economică în Uniunea Europeană. Și în rest, salut din nou acest document, această inițiativă și această necesitate de întărire a legitimității pentru a ne permite să acționăm mai bine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, stimate coleg, și ultimul vorbitor vine din Regatul Unit și va avea ultimul cuvânt. Uh, Mulțumesc, domnule pre președinte. Nu vreau să spun nimic, dar am fost dezamăgit de faptul că nu era nimeni aici care să reprezinte Parlamentul Britanic. Și poate că acest lucru se întâmplă din cauza că există o, o întreagă problemă de când s-a schimbat uh, culoarea politică a guvernului din Regatul Unit și apoi cred că am fi avut un răspuns mai bun dacă ați fi invitat și parlamente, de exemplu, din uh, țara Galilor sau din Scoția. Evident că Parlamentul Britanic este cât se poate de sceptic în ce privește Europa, bugetul european și despre discuții despre o coordonare mai bună între bugetele naționale și bugetul european. Dar eu nu cred că este numai o viziune britanică, este una uh, care este împărtășită și de alți deputați din Parlamentele Naționale. Cei care sunt sceptici tocmai cer mai puțină coordonare și mai puțin bani trimiși la uh, uh bugetul Uniunii Europene pentru ca pe plan național să putem face ceea ce trebuie să facem pentru cetățenii noștri și în această perspectivă vorbim tot timpul despre raportul cost-beneficii, de exemplu pentru fondurile structurale, pentru că știm că fondurile structurale sunt un instrument cheie pentru a permite mai multă solidaritate, o împărțire mai echitabilă a, a resurselor. Și noi ne-am dorit ca pe viitor politica de coeziune, fondurile de structurale să fie mai bine finanțate, dar ar trebui să existe și mai multe competențe naționale în ce privește folosirea acestor fonduri. Deci, Parlamentul Britanic va fi printre cei care va cere ca această politică de coeziune și fondurile structurale să fie adecvat finanțate. Bineînțeles că există și alte uh, fonduri care merită finanțate, pe cum uh, cadrul pentru cercetare și așa mai departe, sau fondurile regionale. De asemenea, ar fi bine ca bugetul european să aibă mai multe venituri proprii și să existe să se inventeze și noi mecanisme de finanțare. Ar fi foarte bine dacă Banca Europeană de Investiții s-ar uh, implica mai mult. Mă gândesc la uh, inițiativa Jeremy din uh, Țara Galilor. De asemenea, ar fi bine dacă ar exista un fond de regenerare, unde de asemenea s-ar putea obține finanțare de la Banca Europeană de Investiții. Este un alt domeniu în care parlamentele naționale ar avea un cuvânt de spus și ar trebui să evalueze în ce măsură guvernele naționale își fac datoria și oferă băncii europene de investiții posibilitatea de a răspunde tuturor solicitărilor. Însă, din punct de vedere financiar, resursele vor deveni din ce în ce mai rare, atât pe plan național cât și pe plan european. Dar, cum spuneam, trebuie să ne gândim la acele mecanisme cheie și să le finanțăm așa cum se cuvine. Președintele, acum, vă mulțumesc, stimați colegi. Cred că nu va fi foarte greu să trag concluziile lucrărilor noastre de azi. Sidonia, mai vrei să adaugi ceva, te rog? Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu o să am nevoie de 15 minute pentru a trage concluziile, așa cum uh, apare pe ordinea de zi. Nu știu dacă pot să fac un rezumat al unui schimb de opinie precum cel care a avut loc astăzi, nu cred că eu sunt cea care trebuie să fac acest lucru. Oricum, o idee mi s-a părut preponderentă și anume că un acest format ar trebui să continue un dialog despre modul în care bugetele naționale și bugetul european pot să devină complementare și în ce măsură putem să creăm aceste sinergii despre care am tot discutat. Eu cred că asemenea întâlniri ar fi utile, deoarece atunci când colaborăm, când lucrăm cu deputați din parlamentele naționale, De obicei avem contacte cu cei care sunt membri ai comisiilor de afaceri europene, dar nu avem un contact direct cu cei care sunt membri ai comisiilor de finanțe sau uh, al comisiilor bugetare. Deci cred că a fost o foarte bună ocazie de a um, stabili un contact cu aceștia din urmă. Pentru că, de fapt, ei sunt uh, um, competențe în domeniul bugetului. De asemenea, ar trebui să ne gândim la nevoia de a avea mai multe contacte cu miniștrii de resort. Și apoi mă gândesc la ideea din rezoluția din martie, și anume că tineretul ar trebui să fie un light motiv pentru bugetul uh, pe anul 2011. Nu este ca o idee fixă pe care o avem noi, dar noi credem că tineretul văzut în sens larg, toate problemele sale, de formare, de mobilitate, de găsire de locuri de muncă și așa mai departe. Noi credem că tineretul este o adevărată resursă uh, uh, pe cale de dispariție în Europa și trebuie să ne gândim la acest lucru. Și poate că ar fi o investiție cea mai mică și în același timp cea mai profitabilă pentru viitor. Mă bucur dacă unii dintre dumneavoastră au fost de acord cu această idee. Nu cred că putem să evităm o dezbatere în ce privește uh, toți acești, tot acest regres uh, pe plan macroeconomic. Sunt de acord cu o idee care a fost exprimată aici, anume, într-un mod paradoxal, se fac Uh, se iau măsuri pentru a se mări depozitele de economii și pentru a se mări austeritatea bugetară, dar, cum spuneam, în mod paradoxal, acest lucru duce la mai multă uh, unitate în sânul comunității. Mă gândeam la niște exemple care mi s-au părut interesante, precum cel al Finlandei. ele ar trebui remenționate, reexplicate, pentru că ne pot ajuta pentru um, soluțiile pe care va trebui să le găsim pe viitor. Și aș vrea să vă mai atrag atenția asupra faptului că vom avea trei noi agenții pentru a reglementa, pentru a supraveghea piețele financiare. Și atunci poate că Uniunea Europeană ar putea să devină un fel de for unde putem să gândim în mod obiectiv, în mod critic și unde putem să rezolvăm problemele. Alteori, ar trebui să ne ferim de această tendință de a recrea lucruri care există deja. Eu cred că programele deja existente, care, a căror nume este familiar uh, publicului, ca de exemplu Tineretul în Acțiune sau învățarea pe parcursul întregii vieți, n-ar trebui uh, să aibă numele schimbat, pentru că nu e de ajuns numai să le, să le schimb numele, ar fi mai bine să uh, ar fi mult mai bine dacă ele ar fi mai bine finanțate. Cum spuneam, o strategia Europa 2020 ar putea ca aceste programe să fie reluate sub alte nume. Nu știu dacă e neapărat o idee bună. Eu cred că ar fi bine să nu existe o stopare a programelor în curs uh, care sunt cu adevărat beneficiare decât dacă putem demonstra că noile programe, dacă sunt cu adevărat noi, au un uh, potențial și mai mare. În ce privește viitoarele perspective financiare, sper că protocolul adițional la uh, tratatul de la Lisabona ne va permite să dezbatem în mod cât se poate de deschis și să vedem exact cum se împart competențele naționale și competențele europene. Și sper să folosim resursele modeste pe care le avem la dispoziție în cel mai bun mod cu putință. Mulțumesc! Sidonia, voiam să mulțumesc tuturor participanților la această după amiază atât de studioasă, cabinetul Deloitte, care este bine cunoscut de toată lumea, Sidoniei pentru prezentarea propunerii sale și reprezentanților parlamentelor naționale și ai Parlamentului European care au, făcut, care au participat la dezbatere. Aș reține formula puțin provocatoare a colegului nostru. Uh, suntem într-o perioadă de criză, haideți să nu risipim această șansă este un spirit optimist din care trebuie să ne inspirăm. Și asta mi-aduce aminte de o observație făcută de Winston Churchill legată de americani. A spus într-o zi, americanii găsesc întotdeauna soluția cea bună, după ce le-au încercat pe toate celelalte. Ceea ce e până la urmă un compliment, mai ales pentru noi, francezii, care în materie economică de 20 de ani, căutăm soluția cea bună fără să o găsim. Și cred că nici nu o vom găsi, pentru că găsim, um, încercăm să găsim o soluție care să fie o soluție franceză și nu avem modestia de a ne uita în exterior să vedem dacă cineva n-a inventat deja roata. Roțile în Franța rămân niște roți pătrate. Și lucrând împreună, cred că vom descoperi că în multe domenii alți parteneri au inventat deja roata sau poate în alte domenii, vom inventa împreună roata secolului 21. Din punct de vedere personal, aș reține că există un consens destul de larg printre cei care s-au exprimat pentru a reține ideea de a organiza împreună o reuniune anuală bugetară. Cel puțin să încercăm acest lucru înțeleg că participanții la aceste discuții au vorbit în nume propriu și nu au fost reprezentate toate parlamentele naționale. Uh, reprezentantul uh, Parlamentului francez, de exemplu, aparținea um, opoziției și nu uh, partidului majoritar. Asta nu înseamnă că avem un consens, așadar, majoritar din partea tuturor parlamentelor pentru a merge în acest sens, dar totuși am reținut un acord destul de larg pentru uh, o activitate comună pentru a impune drepturile parlamentelor și pentru a exercita responsabilitățile parlamentelor în cadrul noilor proceduri care vor fi puse în aplicare și, bineînțeles, în definirea și implementarea politicii de sprijinire a activităților economice și de reîntoarcere la o creștere durabilă de care avem atâta nevoie. Și în mod special, rețin că dacă reușim să creăm această conferință bugetară anuală care, îi va, care va reuni toate parlamentele din statele membre, vom avea cel puțin trei tipuri de subiecte de analizat cu această ocazie, coordonarea bugetară în sine, așa cum s-a tot repetat, uh, tratarea acelor zone de umbră, acelor găuri negre, între ghilimele. Domnul Gheorens vorbea de acele căi de scăpare, de ocultare. E vorba de deciziile luate de liderii noștri, de conducătorii noștri, care scapă controlului parlamentar, atât la nivel național cât și la nivel european. În momentul crizei financiare, bancare, s-a mm, reproșat importanța prea mare mentelor în afara bilanțului, în ceea ce privește băncile. Și dorim acum să evităm aceste angajamente și în cazul bugetelor uh, naționale. Trebuie să stopăm aceste găuri negre și putem face acest lucru prin intermediul unei conferințe anuale bugetare. De asemenea, unii dintre dumneavoastră au vorbit despre sancțiuni. O problemă dificilă. În prezent nu s-a găsit o soluție satisfăcătoare în acest sens. Toată lumea înțelege că dacă nu există o formă de descurajare care să împiedice o țară să ajungă într-o situație de proastă gestiune, atunci vom avea în continuare situații de genul celor cu care se confruntă trei sferturi din țările noastre. Amenințarea cu o sancțiune poate fi o formă de descurajare, dar în același timp sancțiunile care există astăzi prin tratat și care constau în supunerea unei țări care nu respectă criteriile de la Maastricht, pactul de stabilitate, la o amendă financiară, așa cum uh, a spus unul din vorbitorii de mai devreme, uh, această sancțiune este puțin absurdă pentru că se cere unei țări care e deja ruinată să plătească ceva în plus. Trebuie să găsim alte mecanisme mai credibile și nu să privim această problemă numai din perspectiva sancțiunilor. Uh, avem bonus și malus, avem uh, stimulentele și avem și pedapsa și cred că parlamentele ar dori să aibă ceva de spus înainte ca guvernele să ia o, solu- să ia o decizie în materie de guvernanță economică, un domeniu care trebuie reformat în urma crizei cu care ne-am confruntat. Acestea fiind spuse, cum ați spus și dumneavoastră și cum au subliniat uh, colegii din Italia care tocmai au reformat procedura bugetară, cea mai mare dificultate cu care ne vom confrunta nu va fi de ordin politic și nici instituțional, ci va fi de ordin practic astăzi deja nu toată lumea a putut participa pentru că în toate parlamentele din lume se lucrează marți, miercuri, joi și în timpul weekendului ne întoarcem în circunscripție pentru a ne întâlni cu alegătorii. Deci ziua de marți nu este deloc ideală pentru a putea reuni reprezentanți din toate comisiile de finanțe. Va trebui să analizăm uh, îndeaproape acest punct. Eu aș fi tentat să discut cu autoritățile Parlamentului European și cu viitoarea președinție belgiană pentru a vedea dacă nu putem crea un grup de lucru care să aprofundeze această idee. Atât din punct de vedere al organizării practice, al ordinei de zi, pentru o astfel de conferință bugetară anuală, o primă conferință bugetară anuală, dacă reușim să facem această primă experiență. Și cum spuneam mai devreme, președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, este responsabil uh, de crearea de noi mecanisme și de noi proceduri de coordonare a politicilor noastre economice și în acest sens a creat un grup de lucru care își va publica concluziile la sfârșitul verii. Parlamentul European dorește să fie implicat în aceste uh, activități. Formula exactă trebuie să fie precizată, dar în orice caz Parlamentul European dorește să facă asta. Nu știu dacă și parlamentele naționale au solicitat acest lucru. În orice caz, dacă vom fi implicați în aceste lucrări, am intenția să fiu un purtător de cuvânt Uh, al celor spuse astăzi, tocmai ca, prin intermediul acestui grup de lucru al domnului Ivan Rompui această voință politică de a implica parlamentele în această nouă guvernanță să fie exprimată sus și tare, așa cum ne dorim cu toții sau mulți dintre noi. Vă mulțumesc, voi uh, închide acum această ședință și vă invit, uh, dacă nu cumva sunteți obligați să vă întoarceți foarte repede uh, uh, într-o gară sau într-un aeroport, vă invit la un uh, pahar al prieteniei, între ghilimele, într-o sală aproape de uh, sala în care ne aflăm, uh, în partea stângă, pentru a putea continua aceste conversații într-un mod cât mai amical. Suspend ședința.